all the buttons so meine sehr verehrten Damen. Stimate doamne, stimați domni. Vă rog să vă așezați pentru că am dorit să începem. I hope we have a seat for everyone here. I hope. I'm not sure. Okay, but everybody who is able Sper că toată lumea are loc, toți cei care trebuie să ia jos să ia loc. Stimate doamne, stimați domni, vă salut astăzi împreună cu doamna Livia Rocard, care este copreședinte astăzi. Avem o reuniune comună a Comisiei Jurii cu Comisia FEM. Astăzi trebuie să votăm în ceea ce privește propunerea Comisiei Europene privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi și societăților cotate la bursă. În primul rând vreau să întreb dacă aveți observații în ceea ce privește ordinea de zi. Nu, se pare că nu e cazul. Bun, atunci ordinea de zi este adoptată. Îi propun acum copreședintei dacă dorește să ia cuvântul, dacă nu putem să continuăm. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ne bucură mult faptul că putem să lucrăm alături de dumneavoastră astăzi. Urez, urez binevenit tuturor. Îmi pare rău că am, ten, am început puțin mai târziu reuniunea. Au existat schimbări și în ceea ce privește numărul sălii, dar și lifturile au fost foarte aglomerate. Sper, sper că toată lumea a reușit să ajungă. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă președinte! Aceasta este sală în care ne întâlnim de obicei când avem comunicări. Sper că astăzi nu vom avea atât de multe, să sperăm că vom putea să votăm fără probleme. Trecem la punctul 2, anunțurile președintelui nu sunt. Punctul 3, aprobarea proceselor verbale din 9 iulie și 18 septembrie. Dacă până la finalul acestei reuniuni nu primim niciun fel de observații, atunci vom aproba aceste procese verbale. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume la vot. Îi întreb în primul rând pe co-raportor dacă doresc să ia cuvântul. Doamna Crața sau doamna Regner, cine dorește să ia cuvântul? Doamna Regner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun doar următoarele. Acest subiect este unul care, bineînțeles, este, dă naștere la foarte multe discuții. Am discutat intensiv cu raportorii din umbră și raportoarele din umbră și aș dori să le mulțumesc tuturor celor implicați. În calitate de co-raportoare am avut de tratat această temă și am încercat ca întreaga noastră muncă să fie ghidată de, spij, sprij, de spiritul colaborării, chiar dacă au existat și opinii contrare. De aceea vreau să le mulțumesc tuturor și angajaților din cadrul grupurilor politice și comisiilor. Vă mulțumim, doamna Crața, se află în sală? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e un moment foarte important acesta și anume ambele comisii votează pe un subiect care influențează societatea, economia și mai ales femeile. Este un subiect foarte important. Cred că vom ajunge să sprijinim amendamentele de compromis astfel încât să putem trimite un mesaj foarte clar în ceea ce privește implicarea Parlamentului European. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor. Atunci putem să trecem acum la vot. Întâi vă voi spune câte ceva despre procedură. În uh, Comisia jurii avem următorul principiu. În amendamentele le votăm prin ridicarea mâinii și nu întreb uh, cine se abține. Dacă cineva vrea neapărat ca în procesul verbal să îi apară abținerea, să spună ce nu pot să-mi dau seama de aici, verificăm electronic. Votul final este tot timpul electronic. Sper că fiecare dintre dumneavoastră are cartelele de vot, pentru că le vom folosi și pe acestea. Bine. Să vedem Cine nu le are va fi numărat de secretariat. Începem acum cu votul și votăm prima dată amendamentul 22, identic cu amendamentul 23. Cine e pentru? Intervenție din sală? Era vot sau intervenție? Doamna Cornelis, doamna Cornelis, aveți cuvântul. Un punct de procedură. Îmi dau seama că trebuie să votăm astăzi, astfel încât să terminăm cu succes subiectul până la sfârșitul mandatului, însă aș dori să exprim un punct critic în ceea ce privește procesul. Am avut o reuniune să discutăm amendamentele de compromis, acestea au ajuns foarte târziu, a fost o reuniune bună în care doamnele raportor au spus că vor analiza o parte dintre detalii, apoi amendamentele de compromis au venit înainte de weekend fără să fie modificate absolut deloc. Nu am avut timp pentru negocieri, nu am avut timp pentru nimic. Așa că noi, grupurile mai mici, ne simțim puțin lăsate deoparte și considerăm că mai bine nu ar fi avut loc acea reuniune dacă compromisele oricum nu au fost adoptate. Oricum, eu sper că vom ajunge la un rezultat bun în ceea ce privește conținutul, însă procesul ar fi putut să fie mai bun. Bine, ținem cont de cele ce ați spus, dar votăm amendamentul 22 și amendamentul 23. Cine e pentru să ridice mâna? Cine împotrivă? Se respinge. Trecem la amendamentul 24 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la MPL1 pentru, MPL1 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 171, 172, 177 până la 190. Le votăm în bloc. Cine e pentru să ridice mâna? Cine e împotrivă? Se respinge. Trecem la compromisul 2. Cine e pentru? Să ridice mâna. Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 176. Nu, nu l-am rezolvat, trebuie votat. 176 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 186. Cine e pentru? Împotrivă, se respinge. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. Bun, dăm paginile și ajungem la amendamentul de compromis 5. Cine e pentru, să ridice mâna. Împotrivă, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, vom verifica prin vot electronic la compromisul 6. Bun. Avem 47 din 80, din 48 cineva nu a votat, dar închidem votul. 38 de voturi pentru, 9 împotrivă, nici o abținere. Ce deci de la sine înțeles, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 291 Luling pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 292 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 293 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 294 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 295 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 300 pentru, împotrivă. Nu, 296, spune președintele. Amendamentul 296 pentru, împotrivă, se respinge. Acum trecem la 300 pentru, împotrivă, se respinge. Bun, facem o verificare. 26 de voturi pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Trecem la Ample 58. Cine pentru, împotrivă și la acesta verificăm prin vot electronic la 58. 22 de voturi pentru, 27 împotrivă, se respinge. MPL 51 nu trebuie să-l votăm. Trecem la 301 pentru, împotrivă, se respinge. 302 pentru, împotrivă, se respinge. MPL 59 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 55 pentru, împotrivă. Vot, vom verifica electronic la Econ 55. Unsprezece pentru 36 împotrivă se respinge. Econ 56 pentru, împotrivă, se respinge. 303 pentru, împotrivă, se adoptă. Verificare. 303 verificare. 28 de voturi pentru, 19 împotrivă, 3 abțineri se adoptă. Econ 57 pentru, împotrivă, împotrivă. Cred că ultimii au fost majoritatea. Verificare. Verificare la 57. 28 de voturi pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. 304 devine caduc, atunci trecem la 305. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 307 pentru, împotrivă, se respinge. Empul 60 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 58 pentru, împotrivă, se respinge. 306 pentru, împotrivă, se respinge. 309 pentru, împotrivă, se respinge. 310 pentru, împotrivă, se respinge. M 61 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 59 pentru, împotrivă, se respinge. 312 pentru, împotrivă, se respinge. 313, nu, verificare la 312. ...21 de voturi pentru, 27 împotrivă, două abțineri se respinge. 313 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 60 pentru, împotrivă. Cred că ultimii au majoritatea respingere, însă se cer o verificare, așa că verificăm Econ 60, verificare. 19 voturi pentru, 28 împotrivă se respinge. Ample 62 pentru, împotrivă. Verificăm. Ample 62. Verificare. de voturi pentru, 29 împotrivă se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 317 pentru, împotrivă, se respinge. 318 pentru, împotrivă, se respinge. Ample 2 pentru, împotrivă, se respinge. Ample 3 pentru, împotrivă, se respinge. Ample 4 pentru, împotrivă, se respinge. Ampulă 5 pentru, împotrivă. Aș zice respins, dar să verificăm, pentru că nu erau atâtea mâini ridicate. Douăzeci unu pentru, douăzeci opt împotrivă, abținere. Douăzeci unu pentru, împotrivă, se respinge. MPL6 pentru, împotrivă, și la acesta trebuie să verificăm MPL6 verificare electronică, nu mi era destul de clar. Treizeci pentru 11 împotrivă, mult mai clar. 26 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se respinge. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 30, aici avem un vot pe părți, prima parte cine pentru, împotrivă, cred că se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 1 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul numărul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 38 pentru, împotrivă, se respinge. MPL 8. Nu se cere verificare la 38. Bun, verificăm la 38. 4 pentru, 47 împotrivă. Ample 8 pentru, împotrivă, se respinge. 40 pentru, împotrivă, se respinge. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 39 devine caduc. Trecem la 42 pentru, împotrivă, se adoptă. Ample 9, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 2 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Econ 9 pentru. Nu. Nu. Ba da, trebuie să-l votăm, spune președintele. Econ 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă. În plus 10 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Nu, nu trebuie să-l mai votăm, din cauza că am votat Econ 9, bine. Atunci trecem la 46. Pentru? Nu? Și acesta e rezolvat? Toate aici? Bun, atunci trecem la 48. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Dagegen? 49 se respinge. Emple 11. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Haideți să verificăm. Ampl 11, verificare electronică. Check. dafür, 24 28 pentru, 24 împotrivă se adoptă. Econ 10. Este caduc. Amendamentul 3 este caduc și el. IMCO 7 caduc. caduc. Amendamentul 50. La fel, amendamentul 51. Pentru, împotrivă, se respinge. 52. Pentru, împotrivă, se respinge. 53. Pentru, împotrivă, se respinge. Econ 11. Pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 8. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă aș zice că se adoptă, dar mai bine verificăm. Prima parte se verifică electronic, IMCO 8. Dafür, 32 de voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Aș spune că majoritatea a fost pentru, dar nu toți au ridicat mâna. A doua parte, IMCO 8, verificarea electronică. 27 dafür. 27 pentru, 23 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 devine caduc, dacă înțeleg eu bine. Amendamentul 55 nu este caduc, trebuie să-l votăm. Deci, amendamentul 55, pentru, împotrivă. Deci, încă o dată, cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Haideți să verificăm. 29 pentru 23 împotrivă se respinge. Ajungem la amendamentul 57. Ba nu, ba nu. Se adoptă, bineînțeles, se adoptă. Bine că toată lumea e atentă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 58. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ Următorul este IMCO 10. Pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la Econ 13. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 60. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Für e, nici clar. Dafür, 13 pentru, 36 împotrivă, 3 abțineri, deci se respinge. IMCO 11. Pentru. Împotrivă. Verificăm. IMCO 11. Check. dafür, 25 pentru, 23 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62, identic cu Econ 14. Pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 12. Pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 13. Pentru, împotrivă, verificare electronică. Check. dafür, 21 dagegen. 30 pentru, 21 împotrivă, o abținere se adoptă. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Econ 15. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 65. Pentru. Împotrivă. Verificare electronică. Check. dafür, 22 pentru, 28 împotrivă, 2 abțineri se respinge. Emple 13 pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 66 pentru. Împotrivă se respinge. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, se respinge. m 14 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, aș spune că se respinge. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, check. Verificăm amendamentul 68. 38 dafür, 12. 38 pentru, 12 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Nu, de fapt devine caduc. Da, a dispărut, nici nu mai avem nevoie de el foarte bine. Amendamentul 4 a devenit caduc. False. Ajungem la amendamentul 70, Luling. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 72, pentru, împotrivă, se adoptă. Emple 15 este caduc. Amendamentul 71, caduc și el. 73, pentru. Amendamentul 73, pentru, împotrivă. Se adoptă. Econ 18, pentru, împotrivă. Se respinge. Amendamentul 75, pentru, împotrivă. Se respinge. Amendamentul 76, pentru, Împotrivă. Se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Se respinge. M plus 16 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Stați așa? La 5 ajungem, nu? Amendamentul 5. A, e caduc. Bun, mă las pe mâna înțelepciunii secretariatului. Ajungem la amendamentul 41. Pentru, împotrivă, majoritatea pare să fie împotrivă, se respinge. Econ 20. Pentru, împotrivă, se respinge. Econ 21. Pentru, împotrivă, Stați așa. Ce spuneți? 43? Da, așa e. Amendamentul 43, Gunnar. Pentru. Nu, nu, nu. Secretariatul îmi spune că e 43 la rând. Nu e identic, să știți, cu cel de dinainte. Oricum l-ați respins pe cel de dinainte. Deci cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Bun. Acum ajungem la Econ 21. Pentru. Împotrivă. Verificare electronică check. Econ 21. 21 dafür, 8. 21 pentru, 28 împotrivă, o abținere se respinge. Ajungem la 77. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la 86. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Iar am uitat ceva? Nu. Bun. Foarte bine. 7, 87. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 88. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 89. Pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Se respinge. Ajungem la 91. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 92, 92 pe două părți. Pentru. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm a doua parte de la 92. Check. Dafür, 9... 22 de voturi pentru, 29 împotrivă, se respinge. Ajungem la 93. Pentru, împotrivă, se respinge. 95. Pentru, împotrivă, Aș spune că se adoptă. Econ 25. Pentru. Împotrivă. Ba nu, devine caduc. Bun. Mi se spune că devine caduc. În regulă, e clar. Da, da, da. Am înțeles, sunt de acord. Ajungem la 94. Pentru. Ba nu, nu, nu. E caduc și el. Foarte bine. Ajungem la considerentul 22A. 102 voturi pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, se respinge. A doua parte. Pentru, împotrivă, se adoptă. Bun. Econ 27. Pentru, împotrivă, facem o verificare electronică. Check. 22 dafür, 28. 22 de voturi pentru, 28 împotrivă. Se respinge. Ajungem la 104 pentru, împotrivă. Se respinge. 28 pentru, împotrivă. Majoritatea pare să fie împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 106 pentru, împotrivă. Se respinge. 105 pentru. Împotrivă. Se respinge. Ample 21 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Verificare electronică. Check. Amendamentul 7. Zweiunddreißig dafür. 32 de voturi pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri. Compromisul 9 pentru, împotrivă. Bun, verificăm electronic. 38 dafür, 12 dagegen, so beschlossen. 38 pentru, 12 împotrivă. Se adoptă. 107 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, verificăm. Deci verificăm amendamentul 8. 37 dafür, 13 dagegen. 37 pentru, 13 împotrivă, o abținere. Ample 22. Nu, nu avem nevoie de el. Foarte bine. A devenit duc. Ajungem la 112. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Econ 29. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 113. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 111 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 114 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Ba nu, e caduc. Așa este, într-adevăr, este caduc. Nu avem nevoie de el. IMCO 20, caduc și el. Amendamentul 115 Pentru. Cine este pentru să ridice mâna? Cine este împotrivă? Majoritatea este împotrivă, se respinge. Econ 30. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 118. Pentru. Ba nu, e caduc. Ajungem la 120. Pentru. Împotrivă. Aș zice că majoritatea este pentru. Se adoptă. 123 pentru, împotrivă, se respinge. 121 pentru, împotrivă, se respinge. Ample 26 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 31 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 32. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 125. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 124. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Emple 27. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Considerentul 30A, amendamentul 135. Pentru, împotrivă, se respinge. 145 niple. Se respinge. 146 pentru, împotrivă, se respinge. 147 pentru, împotrivă, se respinge. 148 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 35 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Econ 35. Check. dafür. 26 pentru, 21 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. 149 se retrage, 150 pentru, împotrivă. Se respinge. Amendamentul 151 pentru, împotrivă. Se respinge. Emple 31 pentru, împotrivă, se respinge. 152 pentru, împotrivă. Încă o dată. Verificăm, verificăm electronic 152. dafür, 28 dagegen. 22 de voturi pentru, 28 împotrivă, o abținere se respinge. 158 pentru, împotrivă, se respinge. 160 pentru, împotrivă, se respinge. 157 se respinge. Emple 33 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 37 pentru, împotrivă, se respinge. 159 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Verificare electronică. Check. A doua parte. neunzehn dafür 30 dagegen. pentru 30 împotrivă două abțineri se respinge. 161 pentru împotrivă se respinge. Ample 34. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 162. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ample 35. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 163. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Econ 38. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ 39. Pentru. Împotrivă. Verificare electronică, Econ 39, check. Der wird nicht schöner. dafür. 19 pentru 30 împotrivă se respinge. 164 pentru împotrivă se respinge. 165 pentru. Împotrivă. Se respinge. 166 pentru. Împotrivă. Verificare electronică amendamentul 166. Check. 21 21 pentru, 30 împotrivă, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, Verificăm electronic amendamentul 12. Check. dafür. 37 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 40 pentru, ba nu, e caduc, mă bucur, nu mai trebuie să votăm. Ajungem acum la raport în integralitatea sa. Votăm electronic, cum este tipic în cazul comisiei noastre. Votul este deschis. Okay. So, 40 Stimmen. 40 pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Acum votăm uh, rezoluția legislativă, tot electronic. Același rezultat, 40 pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Acum votăm cu privire la decizia de a intra în negocieri cu Consiliul pentru acordarea mandatului. Avem nevoie de majoritate calificată. Votăm electronic. Ainul 41 pentru, 9 împotrivă, o abținere. Felicitări ambilor, ambelor raportoare, mult succes în negocieri. dann kommen wir jetzt zum Punkt Verschiedenes. Da keine. Trecem la diverse, nu există niciun fel de observație, atunci închidem aici reuniunea. Mulțumesc!